Va bene. Raportul PAC. Primul vot. Propunerea de rezoluție referitoare la situația din Bosnia și Herțegovina, raportul PAC, cine este prim, uh, pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la compromisul 7 care acoperă toate celelalte amendamente uh, intermediare. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Preferați să verificăm foarte bine. Votul electronic cu privire la 39. Votațiune. Închis votul. S-a închis votul. Allora ricominciamo, ricominciamo. O luăm de la capăt. Amendamentul 69 s-a deschis votul. Funcționează? Da, bun, foarte bine. Chiudiamo la votazione. Închidem votul. 34 de voturi pentru, plus încă un vot, 16 împotrivă, se adoptă. 70 Vot separat. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. A doua parte. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 71. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 72 a fost retras. 73. Cine este pentru? Împotrivă? E respins. 74 pentru? Împotrivă? E respins. 75. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 76 a fost retras. 77. Cine este pentru? Împotrivă. E respins. 78 pentru. Împotrivă. Se respinge. 79 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Avem două părți la 81. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă? E respinsă. 85 acum. Pentru? 85. Pentru. Împotrivă? E respins. 86 pentru, scuze, spune domnul președinte, m-am înșelat. Pentru că partea a doua a 81 a fost respinsă, 85 devine caduc și votăm 88 acum. Cine e pentru? Împotrivă? E respins. 89 pentru, împotrivă, e respins. 90 pentru, împotrivă, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la compromisul 10. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 102. Pentru? Împotrivă? E respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 107 pentru, împotrivă, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, se respinge. 109 pentru, împotrivă, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, se adoptă. se adoptă, cred. E de acord toată lumea? Amendamentul 3, oral, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 115. Nu trebuie votat pentru că 3 a fost adoptat. 117 pentru, împotrivă, se respinge. 118 pentru, împotrivă, e respins. Compromisul 12 la alineatul 15 pentru împotrivă se adoptă. Trecem la compromisul 13. Treisprezece. Deci cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 125. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 126 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 127 pentru. Împotrivă. Prefer să verificăm totuși. Vot electronic cu privire la 127. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Chiuza la votazione. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 24 împotrivă, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, se adoptă. 129 pentru. Aprobat. Comprom- împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la, 100, la compromisul 15. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 140. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 16. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la compromisul 17. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 160. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 18, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la compromisul 19, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 169 pentru? Împotrivă? E respins. 170 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 173. Cine este pentru? Împotrivă? E respins. Compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 177 pentru? Împotrivă? Se adoptă. 178 pentru? Împotrivă? E respins. 179 pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul 21 pentru împotrivă se adoptă. Trecem la 100, 180 pardon, pentru împotrivă se respinge. 183 pentru împotrivă se adoptă. 182 pentru împotrivă se adoptă. 184 pentru împotrivă se adoptă. 185 Nu, spune domnul președinte, pentru că am adoptat 184. 186 pentru, împotrivă, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, e respins. 189 pentru, împotrivă, se adoptă. Vot separat pentru 190. Prima parte, cine este pentru? Pentru împotrivă. Se respinge a doua parte pentru... Prefer să verificăm electronic pentru prima parte. S-a deschis votul. Prima parte a, lui 190. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 29 împotrivă, plus încă 2, e respins. A doua parte a lui 190, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 191 pentru, împotrivă, e respins. Compromisul 1 la considerente. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, e respins. 21 pentru, împotrivă, e respins. 22 pentru, împotrivă, e respins. 23 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 am adoptat amendamentul precedent. 25. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Solo. Un moment, vă rog. Excuse me, um, recital B... Considerentul B, amendamentul 12, doar la partea a doua e caducă dacă compromisul 2 e adoptat, nu prima parte. Prima parte trebuie votată. Che? Adesso siamo su... La regola? Trebuie să ne întoarcem la 12 și să votăm prima parte. Votăm prima parte a amendamentului 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Revenim la 25. Amendamentul 25 care a fost deja adoptat și trecem la 26. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 27. În două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. A doua parte. A lui 27. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 28. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 29. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 30, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă. Nu a fost foarte clar. Verificăm electronic prima parte. S-a deschis votul. E vorba de amendamentul 30, prima parte. Deci votăm electronic. Repet, amendamentul 30, prima parte, s-a închis votul. 22 de voturi pentru, plus încă un vot, 33 de voturi împotrivă, plus încă două voturi, e respinsă. A doua parte. Pentru, împotrivă, cred că e adoptată. 31 pentru, împotrivă, se respinge. 32 pentru, împotrivă, uh, e respins. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, respins. 35 35. Cine este pentru? 35-ul a fost retras. Nu figură acest lucru pe lista mea. Amendamentul oral numărul 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 36. Nu, trebuie să trecem la 37 pentru, împotrivă, se respinge. 38 pentru, împotrivă, respins. 39 pentru, împotrivă, respins. 40 pentru, împotrivă, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 45 pentru, împotrivă. Cred că e respins. 45 preferați să verificăm. Foarte bine, s-a deschis votul. E vorba încă o dată de amendamentul 45. S-a deschis votul. A votat toată lumea. 29 de voturi pentru, 26 plus 1 împotrivă, se adoptă. Deci 45-ul e adoptat. Amendamentul oral 2 pentru... A cerut cuvântul? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului S&D aș dori să solicit o schimbare la amendamentul oral 2, să schimbăm textul în timp ce mai multe state membre încă nu au ratificat SAA-ul, întârzind procesul de, de, de, de aderare și că aceste state membre ar trebui să continue ratificarea fără întârziere. Parola relatore. Are cuvântul oratoarea? Sunt împotriva acestui amendament. Dacă ar fi țara mea, aș numi și eu uh, asta. Cred că trebuie să numim țările pe nume pentru că e un stimulent mai puternic. Eu îi rog pe colegi să adopte acest amendament așa cum este el pentru că spune lucrurilor pe nume. Oral Amendment soll bleiben, wie es ist, von mein Oral Amendment. Amendamentul meu oral să rămână așa cum este el. Bine, allora votiamo l'emendamento orale 2. Bun, spune președintele, votăm amendamentul oral numărul 2. Formula inițială. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Nu avea rost să votăm cealaltă versiune a mai amendamentului oral. 58, 48 pentru, împotrivă, 49 pentru, împotrivă, se adoptă, 50 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, se adoptă. ve- votăm cu permisiunea dumneavoastră în bloc primele două amendamente ale vizelor 1, 2 și 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 4. Împotrivă? Se adoptă. E respins, îmi cer scuze. Amendamentul 5 a fost retras. Votul final, votul electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Patruzeci de voturi pentru, plus încă 250, deci felicitări raportoarei. Încă un vot. Democrația strumento democrazia e diritti dell'uomo, relatrice Locke, emenda, emendamento... Instrumentul de finanțare, uh, raportul doamnei Lockbiller, uh, um, raport în vot, vot în bloc, 4 s-a retras, 9, 5 pentru, împotrivă, 5 s-a retras, 10 cine e pentru, împotrivă, se adoptă, 7 pentru, împotrivă, se respinge, 8 și 6 s-au retras, cine e pentru 11, împotrivă, se adoptă, 12 cine e pentru, împotrivă, se adoptă, 13 pentru, împotrivă, se adoptă vot electronic acum al proiectului de raport amendat. Cine este pentru? Pardon, s-a deschis votul. Vot electronic. S-a închis votul. 45 plus 2 uh, pentru, un vot împotrivă, 6 abțineri se adoptă. Vot electronic asupra rezoluției legislative. S-a deschis votul. Există colegi care se pare că nu votează, nu au uh, inserat uh, cardul de vot. Car uh, 46 plus 2 voturi pentru, 4 abțineri și un vot împotrivă, se adoptă. Felicitări raportorului. Avizul asupra Pakistanului, un singur amendament, cine este pentru, împotrivă, se respinge, vot electronic, vot electronic asupra amendamentului 1, singurul amendament. S-a deschis votul la amendamentul 1, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pentru. Se adoptă. Îl uh, felicităm pe raportor. Și votăm acum rezoluția finală. S-a deschis votul. Lipsesc circa 20 de voturi. Vă rog să votați. Cineva și-a uitat uh, cartela de vot uh, în aparat. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 de voturi plus 2 uh, pentru. 10 împotrivă. Îl felicit uh, pe raportor. Sau mai bine zis pe raportoare. Se adoptă. O pauză de 5 minute. Onorevole Chilnisen vuole intervenire? Prego. Doamna Chilil se dorește să intervină. Voiam să spun că am fost uh, dezamăgită de această decizie. Sigur că demersul nu este uh, încheiat pentru că Libe se va exprima de asemenea. Cred în orice caz că parlamentarii au ratat o ocazie istorică de a fi puțin curajoși astăzi în acord cu cele spuse de numeroase ONG-uri care apără drepturile omului, regretăm acest vot și amintim celor care au votat astfel. Regret faptul că numele doamnei Malmström va fi asociat uh, unui text uh, care uh, apără atât de puțin drepturile omului.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 de vederi cu privire la situația din fâșia Gaza după intervenția forțelor navale israeliene pentru a opri flota umanitară, ceea ce dus la moartea unor militanți. Înainte de a începe, Aș vrea să vă spun că la cererea expresă a președintelui uh, COPS, acest schimb de opinii cu privire la intervenția militară se va face în cadrul a două dezbateri uh, separate. În prezența ambasadorului uh, Curiel și aș vrea să vă rog să respectați procedura pe care am acceptat-o. Într-o primă etapă îl vom asculta pe ambasadorul Fernandez Arias, care va prezenta poziția Uniunii Europene după declarațiile înaltului reprezentant după care vom avea o dezbatere legată de această intervenție și apoi îl vom asculta pe ambasadorul uh, Curiel și uh, îi veți putea pune întrebări. Nu am nimic de adăugat. Fără a mai uh, întârzia, îi dau cuvântul ambasadorului Fernandez Arias. Domnule ambasador, aveți cuvântul. That's it. Um, la ringrazio, signor Presidente. Um, and thank you very much for inviting me. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc uh, pentru invitația în Comisia AFET pentru a explica ce a făcut uh, Uniunea Europeană după incidentele care au avut loc uh, ieri uh, dimineață. După cum ați spus, vase umanitare încercau să ajungă în fâșia Gaza. Mă aflu aici, ca și cu alte ocazii, în numele doamnei înalt reprezentant, Am uh, avut uh, întâlniri ieri și astăzi legate de această chestiune. Dați-mi voie mai întâi să vă spun câteva cuvinte despre reacțiile imediat după incidente. Catherine Ashton, la câteva ore după incidente, a contactat diferiți actori, a intrat în legătură cu uh, ministrul afacerilor externe, a intrat în uh, legătură cu uh, prim-ministrul autorității palestiniene, Fayad, a vorbit cu ambasadorul Israeliei, a Israelului și a discutat cu șeful de cabinet. A uh, cerut de asemenea o întâlnire a Comitetului de Securitate Politică pentru a se armoniza diferitele reacții într-o poziție a Uniunii Europene. Reacția a fost uh, rapidă și altul reprezentant a încurajat Uniunea Europeană să adopte o poziție comună și este ceea ce am făcut uh, în uh, Comitetul uh, de Securitate Politică. Uh, și este ceea ce am făcut pentru că chestiunea uh, este gravă. Textul declarației v-a fost transmis și mulți dintre dumneavoastră l-au citit fără îndoială. Elementele textului sunt următoarele. În primul rând, ne exprimăm regretul pentru pierderea tragică de vieți omenești și transmitem condoleanțele noastre sincere familiilor victimelor. Condamnăm utilizarea violenței care a dus la un număr atât de mare de victime. Și solicităm deschiderea unei anchete imparțiale cu privire aceste evenimente. Adăugăm trei elemente la această declarație. În primul rând, cerem ca toate părțile și toți actorii să dea dovadă de rezervă pentru a nu asista la o escaladă a violențelor de orice tip. Cerem, de asemenea, autorităților israeliene să acorde statelor membre acces uh, consular um, pentru toți cetățenii care au fost implicați și la sfârșitul declarației Uniunea Europeană își reiterează angajamentul uh, în ceea ce privește închiderea fășiei Gaza. Reacția a fost urmată de o declarație făcută azi dimineață împreună cu uh, ministrul uh, afacerilor externe Lavrov în uh, marginea summitului Uniunea Europeană-Rusia. De asemenea, uh, președintele Van Rompuy a făcut o declarație au, uh, s-au făcut mai multe declarații la Națiunile Unite, de asemenea. Trebuie să ținem cont uh, de faptul că consecințele diplomatice ale acestor evenimente vor fi considerabile. Palestinienii vor suferi presiuni pentru a pune capăt uh, negocierilor indirecte. Ne temem că vor fi exacerbate tensiunile regionale. Sunt afectate relațiile Israelului cu uh, Turcia și alți parteneri cheie. Relațiile cu Turcia s-au înrăutățit și este puțin probabil că se vor îmbunătăți în curând. De asemenea, Egiptul va suferi presiuni pentru a deschide punctul de trecere a frontierei de la Rafa. Este important să se limiteze consecințele cât mai mult la diferitele posturi de televiziune s-au făcut uh, tot felul de declarații și de aceea cerem tuturor părților să se evite escaladarea uh, tensiunilor. Toate părțile și toți actorii trebuie să evite escaladarea tensiunilor și să continue uh, discuțiile pentru a se ajunge la redeschiderea negocierilor. Este esențial. Nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul final al instaurării păcii între Israel și palestinieni. Uniunea Europeană, prin reprezentanții săi, a fost în contact permanent cu uh, membrii quartetului. Ieri uh, au avut loc discuții și uh, au existat și discuții bilaterale. Catherine Ashton s-a întâlnit cu domnul Lavrov, de exemplu, la Rostov, după cum am spus au existat contacte cu ONU și cu Statele Unite. Ceea ce este important este să ca în iulie să aibă loc o nouă întâlnire ministerială. Deocamdată, toți membrii quartetului sunt de acord cu elementele convenite în declarația de ieri. Un al treilea element ține de implicațiile pe termen lung al acestor evenimente. Dincolo de aceste considerații imediate, putem desprinde câteva învățăminte pe termen lung. În primul rând, după cum s-a arătat foarte clar în declarația de ieri, Uniunea Europeană nu poate accepta continuarea politicii de închidere a fâșiei Gaza. Este inacceptabil și contraproductiv. Punctele de traversare trebuie să fie deschise traficului normal cu monitorizare internațională. Știți că angajamentul Uniunii Europene este unul de lungă durată. Uniunea Europeană a dorit deschiderea fâșiei Gaza și să se gestioneze acest punct de trecere a, acest punct de, de, de trecere și va fi redeschisă atunci când uh, părțile vor decide acest lucru. Trebuie să ajungem la o soluție durabilă. O schimbare uh, în fâșia Gaza este necesară, problema este politică și orice problemă politică necesită o soluție politică. Cred că după incidente nu mai putem ignora fâșia Gaza. Mă voi opri aici, uh, domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră. Colega Salafranca. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Salafranca, două minute. Mulțumesc. În primul rând, dați-mi voie să îi mulțumesc președintelui PSC pentru că a venit atât de repede, a răspuns atât de repede la solicitarea noastră. regretăm extraordinar de mult faptul că s-a ajuns la această situație. Sunt, sunt convins că reprezentantul Israelului ne va da unele explicații, dar uh, nu cred că va exista cineva care să nu condamne necondiționat acest atac, pentru că nu putem accepta așa ceva. Pe de altă parte, însă nu putem judeca dacă nu am ascultat înainte. Trebuie să facem o diferență între motive și motivație și rezultate. Motivul a fost acest embargo. Este evident acest lucru, dar trebuie să ne, să ne întrebăm și care este situația cu lucruri care au fost făcute cu bunăvoință, poate, dar care au dus la consecințe foarte grave. Ați menționat aceste lucruri. Este vorba de vieți pierdute, de izolare, lipsa sprijinului Um, din partea Statele Unite, retragerea unor ambasadori din Israel. Trebuie să vă spun că l-am avut și pe ministrul de externe al Iranului uh, alături de noi și iată, am văzut uh, ce fel de lucruri pot duce la consecințe foarte grave la nivel internațional. Aș vrea să știu și cât cetățeni europeni sunt afectați uh, aici. Nu este vorba numai de sprijin consular des, despre care se vorbea. Este vorba de această necesitate de schimbare a politicii Uniunii Europene cu privire la fâșia Gaza. Acest lucru înseamnă oare că Hamasul, uh, ca fiind pe lista de uh, uh, organizații teroriste a Uniunii Europene, ar trebui să fie regândit? Mulțumesc, spune președintele. Doamna să aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, președinției spaniole și președintului PSC pentru că este alături de noi. Având în vedere evenimentele grave care au avut loc în ape internaționale, cred că este important să nu avem alte momente de, uh, elemente de destabilizare. Dacă Uniunea Europeană oferă Israelului posibilitatea de a se explica, de a arăta cum au avut loc evenimentele um, și dacă pot să justifice actele pe care le-au făcut, uh, noi uh, oricum până acum vedem acest, aceste evenimente ca pe o încălcare a dreptului internațional, ca pe un act de agresiune. Bineînțeles că Israelul trebuie să se apere, uh, dar nu se poate face acest lucru prin acte de piraterie și prin acte de agresiune. Israelul ar trebui să uh, accepte o comisie de investigație internațională. Trebuie să fie reluat procesul de pace și trebuie făcut tot ce se poate pentru ca acest proces de pace să fie dus la bun sfârșit. Iar apoi, bineînțeles, cerem uh, blocare, uh, eliminarea blocajului impus fâșiei Gaza. Nu este vorba de un, de, un, de un embargo, este un blocaj întreg. Trebuie să fie, să-i se pună capăt. Doamna Knight, două minute. Domnule președinte, stimați colegi, Uniunea Europeană a exprimat în nenumărate rânduri uh, faptul că blocajul, că condamnă blocajul fâșiei Gaza și a solicitat ca acesta să fie ridicat, printre altele din motive umanitare, dar și din motive politice. Cred că evenimentele tragice din ultimele zile ne-au arătat că situația într-adevăr este de neacceptat, pentru că are consecințe mult prea grave. Bineînțeles, grupul meu nu este sub nicio formă de acord cu acest atac al Israelului asupra flotei umanitare. Aș dori să întreb uh, reprezentanții COPS dacă ne poate confirma că acest atac a avut loc în ape internaționale, pentru că, având în vedere dreptul internațional, um, acest atac, dacă ar fi avut loc în ape internaționale, ar fi fost mult mai grav. Doamna Nielsen, două minute. Vă mulțumesc. Am fost uh, cu colegii la Gaza și uh, după ce în 2009 uh, s-a interzis intrarea în fâșia Gaza, am intrat trecând prin Egipt. E prima dată când m-am dus la Gaza și înțeleg de ce Israelul nu dorește să ne ducem în Gaza. Viața în acest ghetou este insuportabilă. Este scandalos să menții într-o astfel de situație toate aceste persoane. E vorba despre peste 50% tineri de, cu, uh, în vârstă de sub 18 ani. La Gaza ai dreptul să supraviețuiești, dar nu ai dreptul la viață. Tragedia care s-a petrecut de curând este o tragedie de care suntem răspunzători, mă simt răspunzătoare. Oamenii politici sunt răspunzători, guvernele europene. Asistăm la absența curajului politic în, uh, confruntați cu situația din Gaza și din Palestina în general. Se iau foarte puține poziții curajoase ceea ce face ca cetățenii să ia singuri inițiative cu riscul vieții, ceea ce este scandalos. Asistăm la o adevărată boicotare în țările europene. De ce această boicotare? Pentru că nu ne putem asigura că printre produsele importate în Europa nu sunt produse agricole provenite din zonele ocupate. Și asta pentru că nu asigurăm trasabilitatea produselor lipsa noastră de curaj, absența noastră, demni, demnității, îi fac pe cetățenii să ia inițiative pe care oamenii politici nu le iau. Este regretabil și sper că moartea acestor pacifiști ne va face, să spunem, ajunge. Să nu mai fim complici, să nu mai lăsăm Israelul să scape nepedepsit. Domnul Tanak, două minute. Domnule președinte, bineînțeles regretăm pierderea vieților, dar în același timp ne este foarte clar că nu a existat intenția utilizării violenței de la bun început. De fapt, în cinci din cele șase uh, vase s-a reușit uh, aducerea acestor uh, vase uh, pe cale pașnică în portul israelian. Israelul a spus de mai multe ori că nu va tolera uh, spa, uh, încălcarea blocajului uh, asupra fâșiei Gaza atâta timp cât uh, Hamasul va continua să uh, atace Israelul cu rachete. Israelul crede că a impus uh, blocajul în mod legal. Eu nu sunt uh, avocat de drept uh, maritim internațional, deci nu știu dacă este așa sau nu, dar sunt convins că nu a existat intenția uh, să existe această violență. Chiar și Egiptul și-a închis granița uh, cu Gaza. Bineînțeles că soldații au recurs la, la violență numai în momentul în care s-au simțit, și-au simțit viețile amenințate. Au fost a, uh, a, atacați cu bâte, cu rângi, cu cuțite și apoi uh, două, le-au fost furate două arme. Uh, Însă, pe de altă parte, dacă au folosit forță în mod nejustificat, ei trebuie să fie trași la răspundere și sancționați uh, conform legii. Bineînțeles că um, primul scop al uh, acestui, um, acestei caravane de solidaritate nu a fost acela de a duce ajutor umanitar acolo, ci de a sparge blocada. Acest lucru este clar. Uh, prezența copiilor și a femeilor la bordul acestor vase și cunoștința foarte clară a faptului că ar putea exista violență um, este ceva regretabil. Bineînțeles, uh, regretăm pierderea vieților și, bineînțeles, cei care au acționat în afara legii trebuie să fie sancționat. Dar trebuie să vă spun că Israelul um, este supus unei amenințări existențiale și nu poate fi obligat să suporte uh, amenințări din partea Gaza, din partea Fâșiei Gaza și din partea Hamas, care este o organizație teroristă. Grazie, onorevole Tanok. La parola all'onorevole Meyer per due minuti. Mulțumesc, domnule Tanok. Domnul Meyer, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, am dori uh, în mod public în acest Parlament să aducem un omagiu celor care și-au pierdut viața. Uh, umanita persoane care au vrut să uh, aducă ajutor umanitar în mod pașnic și care și-au pierdut viața. Uniunea Europeană trebuie să solicite ca acest act de criminalitate împotriva umanității să fie clarificat ne-am murdărit mâinile cu sângele unor nevinovați. Uniunea Europeană are suficiente metode pentru a contribui la uh, faptul, la uh, asumarea răspunderii din partea Israelului din punct de vedere politic și, uh, pro, și concret. Uh, este vorba de o încălcare a dreptului internațional din partea Israelului. Israelul a semnat un acord și nu l-a respectat. Nu a respectat nici măcar ceea ce a semnat, și anume un stat pașnic palestinian care să trăiască uh, în pace împreună cu Israelul. Eu sper să avem o rezoluție după această dezbatere. Solicit ca la Strasburg să avem o dezbatere care să fie urmată de o rezoluție prin care toate grupurile politice să uh, susțină sancțiunile care trebuie impuse pentru ca acest lucru să nu rămână nepedepsit. Trebuie să solicităm ca la nivel internațional dreptul internațional să fie respectat. De ce acordul de asociere nu este înghețat? De ce nu există consultări cu reprezentanții Uniunii Europene în Israel. De ce nu se solicită respectarea drepturilor omului? Sunt peste 400 de deținuți uh, în acest moment în Israel, um, peste 10 morți. Iată, toate acestea sunt suficiente pentru ca noi să facem niște solicitări uh, Israelului. Vă mulțumesc! Aceasta a fost uh, prima rundă. Dau acum cuvântul domnului ambasador. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu aș dori să mă refer la comentarii, aș dori în primul rând să răspund la întrebări. Au mai fost puse și alte întrebări, dar după cum spuneați, domnul ambasador Curiev ar trebui să răspundă la ele pentru că lui au fost adresate direct. Uh, domnul Salafranca mi-a pus o întrebare în legătură cu numărul de uh, cetățeni europeni care sunt uh, închiși în Israel. În conformitate cu Uh, conform informațiilor pe care le avem, nu vă pot da un număr exact, nu avem date precise. Uh, numărul acestor cetățeni europeni care se aflau pe aceste vase, care se îndreptau spre uh, fâșia Vaza, era destul de mare. Acești cetățeni au fost evacuați și apoi au fost închiși la închisoarea de la Verșeva unii au cerut repatrierea, alții însă au uh, preferat să nu se furnizeze date sau informații clare în ceea ce îi privește. Și deci au decis să uh, militeze în mod uh, pașnic și pasiv. Ei au fost puși la dispoziția autorităților judiciare în așteptarea unui proces. Iată care sunt informațiile pe care le-am la dispoziție în urma contactelor susținute pe care le-am avut astăzi cu Tel Avivul. Deci, aplicăm, uh, bineînțeles, legile în ceea ce privește migrația legală și, Israel, uh, uh, legală și ilegală în vigoare în Israel. În conformitate cu ultimile informații, care datează de patru ore, cam 50 de cetățeni europeni s-ar afla în închisoare, deci în arest. Mulți sunt în închisoarea Berșeva și, așa cum spuneam, unii au fost deja, cam 10, au fost deja repatriați sau, în orice caz, sunt uh, pe punctul să fie uh, repatriați uh, în viitorul apropiat. Dacă vă interesează, am și date statistice în funcție de naționalitate. Dar există și state care nu sunt reprezentate la nivel de ambasadă în Israel sau state a căror ambasade nu au avut acces la aceste date, deci uh, sunt state membre care nu ne-au putut informa în legătură cu uh, prezența cetățenilor sau a resortisanților lor uh, pe aceste vase. Și de aceea solicităm o declarație autorităților israeliene pentru a obține informații în legătură cu deținuții de naționalitate europeană. Domnul Salafranca ne-a mai întrebat și în legătură cu politica și atitudinea noastră față de Hamas. Uniunea Europeană își menține concluziile Consiliului din decembrie anul trecut, precum și declarația Quartetului din luna martie, noi menținem cele trei criterii pe care le solicităm Hamasului, renunțarea la violență, respectarea acordurilor și recunoașterea Israel aceste criterii sunt de actualitate, ele nu au uh, fost schimbate uh, în ce privește atitudinea politicii europene față de această regiune. Doamna Neitz m-a întrebat dacă vapoarele se aflau în apele internaționale. De aceea noi în declarația Uniunii Europene vorbim despre ape internaționale și conform ultimilor informații, se pare că vasul principal, Mari Marmara, se afla la aproximativ 62 mile nautice de uh, zona de embargo, de blocaj. Deci cam la 80, 70 de mii, 80 de mii de mile nautice de, uh, cota, de coasta israeliană sau uh, de uh, Gaza. De aceea vorbim despre ape internaționale. În uh, intervenția mea am spus că politica noastră nu se schimbă, însă mai pot adăuga ceva, respectiv că dacă ar fi să tragem învățăminte de pe urma acestui uh, eveniment tragic, ele vizează faptul că situația din fâșia Gaza revine în uh, centrul dezbaterii internaționale. Fapt uh, care nu era de actualitate. În sens pozitiv sau negativ, nu o să fac acum să emit judecări, uh, o să fac o, o judecare morală, însă e clar că comunitatea internațională va fi obligată să țină cont în mod serios, să se ia în cont situația din Gaza. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador Fernandez. Are acum cuvântul domnul ambasador Curiel, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, uh, stimați deputați, stimați colegi uh, din partea președinției și a Consiliului, doamnelor și domnilor, bună seara tuturor. Uh, vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Evenimentele recente sunt grave pentru toată lumea și din capul locului aș dori să spun că noi în Israel regretăm pierderea de vieți umane. În urma evenimentelor din uh, ultimile zile, sigur că în timpul alocat nu o să mă refer la toate implicațiile, însă aș dori să mă refer la câteva aspecte care vor prezenta poziția Israelului și mai ales dilemele cu care se confruntă Israelul. Aș dori, în primul rând, să îl citez pe președintele Simon Perez, care aseară spunea Hamasul a decis să pună bețe în roate sau să se opună păcii între Israel și Palestina. Israelul a evacuat fâșia Gaza. Hamasul a, ă, ă, a transformat această zonă într-o bază de lansare împotriva Israelului și a lansat rachete balistice împotriva civililor israelieni. Se face trafic de arme și de rachete pe mare și prin tuneluri subterane. Hamasul știe că poate să meargă pe aceeași cale ca și autoritatea palestiniană în căutarea prosperității și a păcii pentru poporul său. Însă Hamasul a ales uh, calea terorismului și a terorii. Um, domnul ambasador uh, a menționat uh, elementele din quartet, cele trei elemente uh, foarte importante pentru negocieri și Hamasul refuză aceste elemente nu le cerem să uh, recunoască Israelul, ci dreptul Israelului de a exista, pentru că dacă nu, nu avem niciun fel de uh, marjă de negociere posibilă. Israelul a, e un stat uh, democratic și nu poate accepta sosirea unor, vaze și, uh, unor vase și a unor bunuri neverificate în uh, fâșia Gaza. Scopul acestei flote era să aducă sprijin Hamasului sprijinind astfel și terorismul și uh, opunându-se păcii. Am încheiat citatul. Un alt element la care aș dori să mă refer este chestiunea apelor internaționale. Într-o stare de, există o stare de conflict înarmat între Hamas și Israel. Așa cum s-a spus, o Hamasul e o organizație care figurează pe lista teroristă a Uniunii Europene traficul uh, de arme pe fâșia Gaza, inclusiv pe mare, blocajul internațional uh, maritim, e în conformitate cu legislația maritimă internațională și poate fi aplicat pe mare, inclusiv pe apele internaționale. Și de aceea Israelul a fost justificat în conformitate cu legislația internațională să împiedice această flotă să uh, avanseze. Cu permisiunea dumneavoastră, Aș dori să las la dispoziția președintelui Comisiei o analiză juridică care să fie, vă fie transmisă în acest sens, pentru că e foarte ușor să vorbești despre uh, ape internaționale, însă Israelul uh, respectă legislația maritimă internațională. Toată lumea e conștientă de faptul că pe diverse canaluri și la toate nivelurile, inclusiv în declarațiile publice, Israelul și-a exprimat foarte clar poziția față de această flotă, inclusiv or, uh, propunerea ca acest uh, ajutor imanitar să fie uh, transferat la un alt port, sigur, cu verificările necesare. Pe aceste vase cei care erau pe vase spuneau că au zeci de mii de tone de ajutor umanitar. Pentru informația dumneavoastră aș dori să vă spun că săptămânal Israelul transferă 15.000 de tone de ajutor umanitar în fâșia Gaza. Dacă doriți detalii, vi le pot furniza în legătură cu în ce constau aceste ajutoare umanitare. În ciuda eforturilor Israelului, s-a dovedit că organizatorii erau interesați în orchestrarea unui atac violent. Organizatorii au subliniat foarte clar că scopul lor era să vizeze, ă, să încalce blocajul maritim. Purtătorul de cuvânt al flotei, în 27 mai, a spus unei agenții de presă că această misiune nu viza ajutorul umanitar, ci să uh, încalce această, uh, acest blocaj. Soldații israelieni au fost atacat de către o mulțime care folosea rănci de fier. Aș dori să vă spun că soldații israelieni erau înarmați doar cu uh, pistoale pentru autoapărare. Au fost atacați de către o mulțime care folosea cuțite, răși de fier, um, praștii uh, și astfel viața le-a fost pusă în pericol uh, un uh, soldat a fost uh, uh grav rănit și trei uh, uh, se află într-o uh, stare gravă. Am rugat secretariatul comisiei să vă arate o, o fotografie a unei arme care a fost găsită pe o vasă, pe vasă, dacă se poate.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 Nu, nu, nu le dau la parola. Nu le dau la parola. Fin... Nu primiți cuvântul. Îl lăsăm pe domnul ambasador să termine. După aceea, după aceea avem dezbaterea, vă rog. După ce uh, domnul ambasador își termină alocuțiunea, avem timp pentru dezbatere, vă rog. Vă rog să vă terminați intervenția, domnule ambasador. În această fotografie puteți să vedeți armele care au fost confiscate ieri. No way of authentication of these images. Aceste imagini nu pot fi autentificate, spune doamna Jolie. And very many reasons why they should lie about it. Continue, Mr. Chairman. Se poate continua, domnule președinte? Vă rog, spune președintele primiți cuvântul când vă vine rândul. Vă rog să respectăm regulamentul. Domnul ambasador acum își va termina intervenția și după aceea aveți dreptul la replică și să interveniți și să contestați tot ce s-a spus. Vă rog, domnule ambasador, vă rog să vă terminați intervenția. Uh, da, mă apropiu de sfârșit. Doamnelor și domnilor, ce fel de militanți pentru pace sau pașnici uh, sosesc înarmați cu uh, răni și cu uh, cuțite. Uh, știu că nu este vorba de un singur grup, ci e format din uh, persoane, din locuri diferite și e foarte greu să vorbim de ei ca un singur grup majoritatea se numesc uh, activiști pentru drepturile omului, dar când uh, vorbesc despre Hamas și despre faptul că Hamasul atacă civilii israeliani, uh, tac. Și la fel când este vorba de brutalitatea Hamasului care a suprimat mass media independentă și care a închis dizidenții politici. Nu știu dacă atunci când ați fost în fâșia Gaza v-ați dat seama de acest lucru, dar e trista realitate nu a fost vorba de o misiune umanitară pașnică. A fost o provocare care s-a sfârșit în mod tragic. Evenimentele uh, continuă să progreseze chiar în prezent și aș dori să vă asigur de faptul că Israelul uh, co cooperează cu statele membre la nivel consular, uh, repatriind um, persoanele de pe vase. Ajutorul umanitar a fost transferat la uh, ore după ce s-au făcut verificările în fâșia Gaza. În încheiere aș dori să vă spun că cu toții ar trebui să ne axăm pe valori care pot să facă păcii să progreseze, păcii între noi și palestinieni și să sprijinim mai ales negocierile de proximitate care au început. Vă mulțumesc pentru răbdare. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ambasador. Are cuvântul doamna Oman Reuten acum. Două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă domnul ambasador consideră că acest film sau aceste fotografii mă vor convinge, trebuie să-i spun că se înșală amarnic. Eu nu am văzut arme, Uh, puteau fi foarte bine cuțite de bucătărie, de exemplu. Dacă ar fi fost cu adevărat arme, deci dacă ar fi fost vorba de arme, a, e inadmisibil să acceptăm că a, uh, au fost uciși oameni pe aceste vase. În fâșia Gaza trăiesc uh, oameni, trăiesc uh, săraci în condiții pur și simplu îngrozitoare și cu politica dumneavoastră nu faceți decât să îi aruncați pe acești oameni în ghearele Hamasului. Ce aș dori să cer eu Comisiei Europene? Se fac declarații foarte frumoase aici. Uh, se spune că embargoul trebuie să înceteze. Dacă nu se întâmplă așa, ce ar trebui să facem noi, Uniunea Europeană? Iată prima întrebare pe care o adresez Comisiei. Trebuie ca, într-adevăr, embargoul să se sfârșească. În al doilea rând, ancheta la care trebuie să ne implicați. Domnule ambasador, participați la această anchetă sau uh, se va întâmpla așa cum s-a întâmplat și cu raportul Goldstone. Și apoi, uh, chestiunea consulară. S-a rezolvat totul în ce privește problemele consulare? Iată ce doream să spun. Mulțumesc. Domnul Panțeri are cuvântul acum pentru două minute. Eu cred că nu pusiamo... Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că putem aborda această chestiune ca și cum ar fi un incident, chiar dacă uh, regretabil. Eu am participat la această vizită, am uh, ridicat o serie întreagă de chestiuni importante și cred că trebuie să eliminăm obstacolele în calea procesului de pace, coloniile, blocajul fâșiei Gaza, trebuie să se garanteze securitatea celor două părți. Le-am spus israelienilor că am fi uh, dispuși să ne aducem contribuția și că ar fi un act uh, de stupiditate, prosti, uh, de stupiditate să se împiedice delegația Uniunii Europene să se deplaseze în fâșia Gaza în felul acesta ar eșua procesul de pace. În ce privește situația din largul fâșiei Gaza, trebuie să condamnăm moartea civililor și asta fără echivoc. Problema este că nu ați urcat pe acest uh, vapor și ați dat uh, dovadă de pur amatorism ar trebui să aibă loc o anchetă internațională pentru a se vedea cine are dreptate în acest caz. Adevărul este că au murit persoane pe acest uh, vas. Acest fapt este indiscutabil și uh, stârnește atenția Uniunii Europene pentru că e clar că poziția Statelor Unite și a Uniunii Europene este prea slabă. Cele două părți trebuie obligate să înceapă negocieri directe. Este singurul mod de a rezolva problema. Și încă ceva. Dacă urmăm raționamentul Uniunii Europene în ceea ce privește Ankara, riscăm să ieșim complet din această regiune. Or, Europa, din potrivă, trebuie să se investească în această regiune cât mai uh, curând posibil. Domnul uh, Weigel. Israel acționează așa cum acționează pentru că are senzația că nu are prieteni în, lun, în lume, că este izolat și că toată lumea dorește numai răul. Din păcate, înainte ca uh, delegația noastră să meargă în Palestina, au existat încercări în acest Parlament să. Uh, au existat încercări de a ne discredita uh, pe noi pentru a ne crea o imagine de persoane nedrepte față de Israel și este ceva nedrept. Se pune însă întrebarea cum reacționăm la această, acest sentiment al Israelului de a se simt, care se simte uh, care se simte izolat. Cred că este datoria noastră să-i dăm Israelului senzația că este în siguranță. Dar, bineînțeles, această, acest sentiment trebuie să fie asigurat și pentru vecinii Israelului. Aceasta este ideea principală pentru un stat palestinian care să coexiste în pace cu statul israelian. Din păcate, această problemă nu există numai în Gaza. Am analizat această problemă și vom, o vom mai dezbate mult timp de acum încolo. Însă problema mult mai, mult mai gravă mi se pare cea din Cisjordania. Uh, faptul că se continuă construcția coloniilor, faptul că se creează un sistem cinic de apartheid care va duce la aceleași probleme în Cisjordania ca și în Gaza. Mulțumesc, domnule Weigel. Doamna Jolie. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vorbesc despre ceea ce am văzut la Gaza vinerea trecută. Ne-am dus la Gaza, ne-am întâlnit cu responsabilul Imra, care ne-a spus că violențele dinspre fâșia Gaza spre Israel au scăzut foarte mult. Am constatat faptul că locuitorii din fâșia Gaza sunt supuși la hărțuiri, se restricționează zonele de pescuit, nu pot să pescuiască sardinele care sunt la 3000 de departare pentru că Israelul a restricționat zona de pescuit. Am văzut copii și îmi pare rău că nu am imagini care ilustrează mizeria acestor copii. Copii care au fost amputați și care nu a, a beneficiază de proteze. Am văzut toate acestea cu proprii ochi. Aș vrea să spun că comunicarea este o adevărată miză și nu avem nicio garanție că imaginile care au fost proiectate aici sunt autentice. Iată de ce solicităm o anchetă independentă internațională pentru a se stabili uh, cu adevărat faptele. Propun, de asemenea, ca Uniunea Europeană să iasă din rolul său pasiv pentru a deveni un actor al păcii și pentru a arăta clar că de data aceasta Israelul a mers prea departe trebuie să se suspende imediat toate acordurile cu Israelul, așteptându-se rezultatele anchetei și trebuie să cerem de asemenea OCDE-ului ca procedura de admitere a Israelului în acest club al țărilor democratice și care respectă drepturile uh, umanitare și dreptul uh, internațional, procedura să fie întreruptă, așteptându-se rezultatele acestei anchete internaționale indispensabile. Mulțumesc, domnul Jolie. Domnul Atkins are cuvântul. Două minute. Domnule președinte, când uh, Imperiul Britanic s-a prăbușit, am fost uh, uh, bombardați de tot felul de persoane care erau considerate teroriste, inclusiv uh, IRA. Și am vorbit cu ei, oare nu e timpul ca Uniunea Europeană să recunoască Hamasul, să recunoască că are un rol de jucat, după cum am văzut atunci când uh, ne-am deplasat acolo în decembrie. Uh, ei sunt cei mai ofensivi și cu ei ar trebui să discutăm. Uniunea Europeană ar trebui să ia această inițiativă. Apoi, nu este clar că quartetul este o pierdere de timp și Uniunea Europeană ar trebui fie să se asigure că face ceva, nu doar vorbește, așa cum pare să facă domnul Blair, fără a fi partizan, ar trebui să încurajăm leadership-ul. Și în sfârșit, domnule președinte, oare nu este uh, clar că uh, Uh, există probleme cu pașapoartele, au existat probleme cu clădirile când s-a deplasat acolo domnul Biden și acum a intervenit acest incident. Israelul își pierde competența, dacă nu și altceva. Și chiar dacă nu sunt uh, de partea Israelului în aceste circunstanțe, cred că dacă Israelul se simte atacat, va uh, reacționa și de aceea Parlamentul trebuie să se asigure că se discută cu Hamas și încercăm să rezolvăm aceste probleme. Și de asemenea abordăm uh, problema Palestinei și a fâșiei Gaza în uh, globalitatea lor. Domnul Lözing, doamna Lözing, două minute. Vă mulțumesc. Trebuie să vă spun că având în vedere provocarea care ne-a fost adresată cu acest uh, film, uh, mă face să să fie greu să reacționez în mod obiectiv. Două femei de 50 de ani care fac parte din partidul meu erau pe acest vapor și să le numești pe ele um, femei violente care ar fi atacat cu rând soldați izraelieni este ceva absolut absurd. Uh, s-au întors astăzi în țară și ne-au povestit că mai sunt 40 de oameni în închisoare care sunt bătute și sunt foarte prost tratate. Aș dori ca Parlamentul să nu mai vadă acest caz ca și când ar fi încheiat. Nu este încheiată situația. Persoanele sunt în continuare în arest și aș dori să facem propuneri cu privire la modul în care noi, Parlamentul European, putem depune presiune astfel încât aceste persoane să fie aduse acasă cât se poate de rapid și să fie îngrijite. Și aș dori să întreb totuși ce se întâmplă la ora actuală cu acești oameni, cum sunt îngrijiți și care sunt perspectivele lor. Un alt punct. S-a vorbit uh, și s-a spus că este vorba de sprijin pentru teroriști nu, chiar nu cred că scaunele cu rotile pot fi uh, făcute arme. Aș vrea să știu cum scaunele uh, uh cu rotile sau cu materialul de construcții ar fi putut fi transformat în Gaza în arme. Mulțumesc, doamnă Lözing. Domnul uh, Madlen, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Am o scurtă întrebare. Acest film mi s-a părut uh, într-adevăr impresionant. Mi s-a părut evident că acești soldați au luptat pentru viața lor. Și pe o, un vas cu așa numiți activiști pentru pace, e bine, pacea nu este obținută atacând soldați. Mie mi s-a părut un film uh, convingător. Însă, ce mă întreb eu este acești, aceste victime au uh, murit în urma autoapărării? Dacă știți, uh, aș dori să știu asta, domnule ambasador. Vă mulțumesc, domnule Madlene. Are cuvântul domnul uh, ambasador pentru a răspunde, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. I will, I will certainly... Mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță voi transmite guvernului uh, impresiile în urma acestei uh, sesiuni și uh, tot ceea ce ați spus fiecare dintre dumneavoastră. Voi începe prin a aborda aspectul Israel-Uniunea Europeană pentru a-i răspunde domnului Weigel cu privire la vizita în Israel. Poate că este o problemă tehnică, dar uh, titlul programului a fost uh, înșelător, pentru că zicea vizită în Israel și în teritoriile palestiniene, dar a fost numai o vizită în teritoriile palestiniene. Deci, practic, dumneavoastră ați abordat Israelul din, prin perspectiva uh, închisorilor din Gaza. Uh, vreți să vă implicați într-un dialog cu Israelul? Faceți asta, analizați economia, implicați-vă și discutați cu uh, societatea civilă israeliană. Nu puteți să transferați uh, conflictul asupra singurului aspect care este discutat în acest Parlament. Dacă vreți să fiți luat în serios în Israel, în Israel trebuie să uh, Um, vă implicați în Israel, să discutați cu Israelul și nu să condamnați și să judecați. Aceasta ar fi prima mea uh, observație. A doua, al doilea lucru pe care aș vrea să-l spun este că Israelul uh, va uh, face investigațiile necesare. O facem de fiecare dată. A, a fost vorba de un rezultat uh, nedorit uh, și trebuie să vă spun că vom face asta nu pentru a satisface pe alții, ci în primul rând pentru a uh, ști noi răspunsurile. Pentru a îi răspunde doamnei Jolie, ați menționat situa uh, situația medicală din Gaza. N-aș vrea să, din lipsă de timp, n-aș vrea să discut uh, relațiile generale între Gaza și Israel, dar există așa numitul coridor medical. În 2009 10.000 de persoane din Gaza au fost tratate în Israel. Israelul menține acest coridor care transferă pacienți din Gaza în uh, Israel și avem 2000 de cadre medicale care se ocupă de asta în fiecare lună. Anual se donează 3 milioane de uh, dolari pentru tratarea palestinienilor din Israel nu suntem indiferenți la suferința din Gaza. Însă există și alte dileme pe care le avem. În ceea ce privește Hamas, nu puteți convinge Hamasul să accepte, cum spuneți dumneavoastră, achiul de bază? Ce solicităm? recunoașterea dreptului Israelului de a exista. Asta înseamnă că discutăm despre o soluție care prevede două state, pentru că altfel nu avem ce discuta. Dacă Hamas nu recunoaște dreptul Israelului de a exista și discutăm de un singur stat, nu putem ajunge la o soluție. În al doilea rând, renunțarea la violență. Ce poate fi mai evident și mai fundamental decât asta? Și în al treilea rând, să se accepte acordurile anterioare pentru a nu începe de la zero. Dacă convingeți Hamas să accepte aceste trei elemente, noi vom negocia cu ei. Nu ne așteptăm ca dumneavoastră să faceți asta pentru noi. Vom discuta cu ei. Problema nu este a vorbi sau a nu vorbi cu Hamas. Problema este ce vom discuta cu Hamas. De aceea trebuie să vă impuneți și să susțineți principiile quartetului și nu faceți asta. Dacă ne uităm la ultimele declarații din partea Uniunii Europene, nu vedem acest sprijin. Hamasul consideră că uh, câștigă. Și în aceste condiții vom rămâne și noi pe poziția noastră. Acestea ar fi, în mare, comentariile mele. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că sunt dispus să continui dialogul cu dumneavoastră cu Parlamentul. Israelul este dispus să continue dialogul. Au existat uh, acuzații conform cărora nu am venit uh, la reuniunea dumneavoastră înainte uh, să aibă loc această delegație în Israel. N-am venit pentru că nu am fost invitat, nu am fost invitat niciodată sunt dispus să discut cu dumneavoastră, dar pentru asta trebuie să mă invitați, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ambasador. Cu aceasta putem continua dezbaterea. Avem 18 persoane înscrise la, pentru a interveni și nu mai avem atât de mult timp, așa că am să vă rog, doamnelor și domnilor, să fiți succinți. Vă dau timp de vorbire un minut și am să vă rog Uh, să ne și spuneți uh, cui adresați uh, comentariile sau întrebările dumneavoastră, și anume ambasadorului Fernandez sau domnului ambasador al Israelului. Domnul Casulides, aveți cuvinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În acest minut aș dori să-l întreb pe ambasadorul Fernandez cine Uh, ar fi cei care să desfășoare această investigație independentă, completă, faptul că, a avut, uh, că evenimentele au avut loc în apele internaționale de dreptul Israelului să uh, facă această investigație pe cont propriu sau va exista o comisie internațională care să aibă și putere de a cita martori uh, pentru a uh, afla uh, adevărul. A doua întrebare se adresează uh, domnului ambasador al Israelului, căruia îi mulțumesc că a venit uh, atât de prompt aici. Vreau să-l întreb dacă poate să există o soluție politică la problema blocajului. În același timp, însă, să respectăm nevoia de a nu avea loc contrabandă de uh, arme și asta independent de ceea ce face sau nu face Hamas. Mulțumesc, domnule Casulides. Domnul Copa, un minut. Tirie epithesis, doamna Copa. Senandion tis irinichis neopombis. Mulțumesc, domnule președinte. Atacul sângeros asupra acestei flote care transportă, care transporta ajutor umanitar în apele internaționale reprezintă un act de piraterie moartea acestor militanți pacifiști care încercau să-i ajute pe locuitorii din Gaza, nu poate fi tolerată. Ea astfel se încalcă uh, orice noțiune de drept internațional. Noi așteptăm răspunsuri, răspunsuri care nu vor pot fi furnizate de către o anchetă uh, derulată de către Israel, așa cum spunea doamna Ashton ieri uh, într-un comunicat pe care l-a retractat după aceea. Trebuie să analizăm clar reacția Israelului, să solicităm ridicarea blocajului și înghețarea relațiilor cu Israelul până când vom avea rezultatele unei anchete independente. Să nu uităm uh, drama și tragedia în care se află populația din uh, Gaza. Uh, nimeni nu este peste uh, lege, uh, trebuie să fim echitabili cu toată lumea. Onorevole Șache, pe un minut. My apologies. Așa că, un minut. Îmi cer scuze, mulțumesc. Aș dori să... Pentru că credeam că lista s-a încheiat, deci făceam uh, cu totul și cu totul altceva. Mă întrebam dacă domnul ambasador ar putea să se refere la deciziile în, în această încercare de a devia flota și ce a dus la această decizie de a a intrat pe vase, pentru că se pare că a avut loc o primă ciocnire violentă și eu sunt curioasă ce alte măsuri au fost luate înainte de a se lua această decizie finală de atacă. ataca. Grazie, onorevole La parola all'onorevole... Mulțumesc, doamna Șachea. Are cuvântul uh, domnul Tremopulos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să spun că eu sunt pentru o uh, soluție pașnică și o, co- o coexistență pașnică. Însă, înainte s-a vorbit despre violență și despre o, această flotă teroristă care, a, după cum știm cu toții, transporta ajutor umanitar. Uh, poate cineva să contrazică această afirmație, având în vedere că acești militanți sunt deținuți în mod ilegal și că mulți au fost uh, maltratați? Un capitan a vorbit despre situația coordonatorului acestei uh, flote, care a fost uh, pur și simplu bătută uh, până la sânge. Deci iată ce ar trebui noi să propunem ar trebui ca Israelul să fie tras la răspundere uh, în legătură cu aceste arestări, arestări, să cerem explicații, să cerem eliberarea lor uh, fără condiție și ar trebui ca un, o delegație a Parlamentului European să se deplaseze această regiune cu ajutor umanitar. De asemenea, comunicările ar trebui să fie restabilite. Domnul Cumuțacos, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Este clar că Uniunea Europeană se confruntă acum cu o provocare foarte importantă. Trebuie să confirmăm fiabilitatea mecanismului care a fost uh, instituit cu tratatul de la Lisabona. Iată, avem ocazia să facem o adevărată politică externă. Trebuie să lansăm o anchetă independentă, trebuie să luăm o inițiativă pentru a ridica uh, embargoul din fâșia Gaza, trebuie să relansăm procesul de pace, discutând cu toți cei care pot să se implice în acest proces și de asemenea, trebuie să vedem cum ar trebui să evolueze relațiile noastre cu Israelul. Eu am trei întrebări pentru uh, domnul ambasador pentru, uh, în legătură cu acest film. Ne-ați spus că, în conformitate cu informațiile dumneavoastră, ar exista arme. Hamasul are nevoie de aceste arme pe care militanții urma să le predea militanților Hamasului. Uh, se așteptau ca israelienii să fie primiți cu flori. Problema, domnule președinte, e că uh, rângile sunt vizibile, dar nu și gloanțele armelor de foc. Mulțumesc! Uh, s-au lansat acuzații în legătură cu faptul că guvernul israelian ar fi fabricat acest film. Este absurd nu știu dacă cineva uh, uh, uh, chiar uh, orchestrează. Eu am o altă informație. Raportul de ieri uh, sugera că erau două pistoale pe o navă și că un, o armă a fost luată de către un soldat israelian după ce a fost bătut Uh, și după ce uh, s uh, s-a lansat focul împotriva israelienilor. Ar putea ambasadorul să confirme dacă s-a lansat focul, dacă provenea de la o, un pistol israelian, palestinian sau de altă natură. Mulțumesc, domnule Tanoc. Domnul Chelam, un minut. Nu mai este în sală? Doamna Strifler, atunci un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule ambasador, m-a șocat ce a spus uh, Adinauri, când uh, vă adresați nouă spunându-ne că dacă doriți ca Israelul să vă ia în serios, eu aș dori să vă răspund spunându-vă dacă Uniunea Europeană vreți să vă ia în serios, ar trebui în primul rând să nu mai interzice accesul parlamentarilor europeni în fâșia Gaza, pentru că atunci când facem parte din deci când ești raportor permanent pentru ajutor umanitar, ar trebui măcar să poți să te deplasezi la fața locului. Eu am fost acolo și nu o să repet la ce spunea doamna Jolie, pentru că e o catastrofă. Am văzut cu ochii noștri uh, tragedia și, domnule ambasador, aș dori să vă spun că Hamasul este alimentat de către Israel pentru că cu acest embarcou nu face decât să, uh, să ajute fracțiunile teroriste precum Hamasul. Deci ar fi timpul să ridicăm uh, acest embargo în Gaza. În încheiere aș dori să vă spun că la Ierusalim m-am întâlnit cu o israeliană care a spus că îi e rușine de politica adusă de către liderii israelieni pentru că nu e demnă de poporul israelian. Nu cu toții vă susțin. Iată ce doream să vă spun. Domnul Sivieci, un minut. bo... Mulțumesc, domnule președinte. E foarte ușor să faci discursuri înflăcărate și să Uh, e, e clar că cu toții trebuie să dăm dovadă de compasiune, însă să nu uităm că până la urmă suntem politicieni și trebuie să găsim la rece soluții viabile. Și din acest punct de vedere, poziția Consiliului mă satisface, mă bucur de faptul că uh, dumneavoastră, biroul uh, doamnei Ashton, ați avut o astfel de atitudine într-o împrejurare atât de complicată. Uh, Vorbim ca și când ar fi pace, Or să nu uităm că până la urmă e vorba de război. Cineva a pus aceste persoane pe aceste nave, le-a încurajat uh, să uh, navigheze, uh, să meargă spre această țară care se află în război și a avut loc o tragedie. Cineva a dat un ordin stupid soldaților israelieni de a trage asupra unor persoane care nu erau înarmate. Toată lumea e nemulțumită. Israelienii, turcii, toată lumea și noi suntem. Însă o, singură persoană e mulțumită. În urmă cu două săptămâni, ministrul afacerilor externe din Iran, care a, și-a exprimat foarte clar uh, poziția, a, uh, cu mare satisfacție așa uh, și-a dat răspunsul. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Teocarus. Un minut și aș dori să vă informez că la a, ora șapte fără un sfert putem să vorbim în franceză, engleză, germană, în, în italiană, spaniolă, însă uh, celelalte limbi vor pleca. Vă mulțumesc, domnule președinte. În decembrie 2008 mă aflam pe uh, vasul Dignity, care erau mai mic de decât vasul Marmara și în timpul bombardamentului din Fâșia Gaza doream să transportăm ajutor umanitar în Fâșia Gaza și doream și să uh, transmitem uh, un mesaj poporului din Fâșia Gaza, guvernul italian și Uniunii Europene. la vestul uh, de Haifa, la 70 de mile, acest uh, vapor a fost uh, torpilat și marina france uh, uh, flota franceză ne-a salvat. Iată întrebarea mea. De ce atacați întotdeauna mici vase de benevoli și niciodată nu atacați vase mari care transportă arme? Apoi cum se face că comandoul dumneavoastră cel mai bun a fost dezarmat de către oameni care nu erau înarmați decât cu rânci de fier. Și o ultimă întrebare, domnule președinte. A doua zi după ce vasul Dignity a fost uh, scufundat, ministra greacă pentru afaceri externe a solicitat ca un culoar un coridor maritim să fie deschis spre fâșia Gaza și a fost uh, luată această decizie. Aș dori să știu dacă ea se aplică cu adevărat. Mulțumesc, domnul Taler, un minut. Hvala lepa, predsednik. Moj komentar je namenjen eh, gospodu veleposlaniku, ker je omenil, da bo prenesel zadeve svoji vladi. Vă mulțumesc. Domnul ambasador a spus că va transmite îngrijorările noastre și uh, mesajele noastre uh, către uh, guvernul israelian. Gaza a devenit un ghetou prin politica israeliană similar cu ghetoul din uh, Sarajevo, din Varșovia și așa mai departe. Cunoaștem, am mai văzut astfel de situații. Angajamentul nostru european și cel american este clar, dar se ajunge la tensiune. Această acțiune a creat mai multe te- a creat mai mulți teroriști decât ar, a putut vreodată împiedica Israelul. Uniunea Europeană trebuie să fie mai activă, nu putem numai să fim observatori. Uh, Trebuie să-i ajutăm pe izraelieni și pe palestinieni să creeze un stat palestinian care să poată exista lângă Israel. Și trebuie să protejăm aceste state de dragul generațiilor viitoare care trebuie să învețe să trăiască în pace. Doamna Flătre, un minut. Mulțumesc Vă mulțumesc că nu mai suportăm... Uh, aș vrea să nu mai suportăm încă un discurs propagandistic și aș vrea să vă pun niște întrebări simple la care să puteți răspunde foarte simplu. Cunoașteți uh, numărul uh, persoanelor decedate și numărul de răniți? Aveți intenția să vă prezentați condoleanțe familiilor și să Uh, sugerați uh, Knesetului să păstreze un minut de reculegere pentru a aduce un omagiu acestor persoane. Persoanele care sunt deținute în continuare împotriva voinței lor în Israel vor putea beneficia de drepturile și libertățile lor când va ajunge ajutorul până în fâșia Gaza? Veți uh, permite o anchetă internațională imparțială care să lucreze transparent? veți uh, cere guvernului dumneavoastră după această dezbatere ca Israelul să respecte acordurile pe care le-ați menționat și care privesc în special încetarea colonizării și ridicarea blocadei fâșiei Gaza? Mi se pare că sunteți extrem de strict, domnule președinte. Practic am vorbit mai mult cu 10 secunde. Sunt strict cu toată lumea, nu doar cu dumneavoastră. Probabil că sunt intervenții pe care le preferați mai mult decât uh, altele. Domnul Zaleschi, un minut. Vă mulțumesc că, uh, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Când uh, ne gândim la civili la locuitorii fâșiei Gaza, inima ne bate mai puternic. Este de înțeles să punem întrebări legate de cauze, însă nu ar trebui să fim unilaterali. Uneori suntem unilaterali. Trebuie să ne gândim și la cei care sunt terorizați de ani de zile de atacuri organizate din fâșia Gaza de către Hamas. Dacă vrem să fim eficienți, trebuie să rezolvăm problemele de la bază. Hamasul nu respectă dreptul la existență al Israelului și Hamasul este responsabil de situația uh, locuitorilor din fâșia Gaza. Să insistăm uh, pe lângă partenerii noștri din regiune, să insistăm pe lângă Turcia, de exemplu, în așa fel încât aceștia să facă presiuni asupra sponsorilor Hamasului, mai ales asupra Iranului, pentru ca Hamasul să schimbe părerea și să recunoască statul Israel. O întrebare către domnul ambasador al Israelului. Vă puteți închipui ca acțiunile Uh, guvernului noastră să fie criticate, dar în același timp să uh, se respecte dreptul la autodeterminare al izraelienilor? Apoi, o armată atât de bine în uh, armată precum cea izraeliană, o armată uh, atât de evoluată, uh, ar fi putut acționa în sute de alte feluri. Ar fi existat o, o, o, o multitudine de alte acțiuni posibile. Uh, eu am senzația că acest conflict a fost planificat cumva. Este corect că soldații israelieni au împușcat, uh, au tras înspre pasageri din elicoptoare? Acesta vreau, aceste lucruri vreau să vă întreb și în plus dacă uh, veți permi- uh, susține ideea unei uh, anchete independente. Domnul Preda, un minut. Preda, alora, de... Nu este. Domnul de Rosa, atunci, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare pentru domnul pentru ambii ambasadori. Va coopera Israelul cu o comisie de anchetă dacă se lansează o astfel de comisie internațională? având în vedere că refuză să uh, refuze cu uh, Comisia de Anchetă Goldstone. Își va schimba poziția? Recunoaște în legătură cu fapt, uh, că faptul că suntem sceptici în legătură cu filmul, nu numai pentru că se pune problema că e bine sau nu, ci pentru că un uh, consilier în urmă cu câteva luni cu câteva săptămâni înainte de raportul Goldstone, au venit cu uh, informații care se pare că nu erau legate de uh, uh situația din uh, fâșia Gaza de acum, ci din 2004, 2005, 2006. Deci suntem sceptici în legătură cu aceste imagini. Te mm, așteptăm să fie autentificate. Și, în fine, aș dori să vă mai spun că un aspect cheie aici în legătură cu Hamasul e că uh, s-au angajat să nu folosească violența în atingerea obiectivelor, indiferent de faptul că recunosc Israelul, ei s-au angajat că nu vor folosi violența. Aceasta este baza uh, pentru care Ira, pe baza căreia Ira a depus armele în uh, Irlanda de Nord. Până acum nu au uh, acceptat legitimitatea statului britanic, dar au făcut acest angajament să nu recurgă la forță uh, în viitor. Încheiem acest uh, în acest moment. Mai avem încă două intervenții solicitate, dar nu mai avem timp. Aș dori să dau cuvântul, în primul rând, domnului ambasador Curiel și apoi domnului ambasador Fernandez. Vă rog, vă rog, aveți posibilitatea să răspundeți. Da? Well, I, I think I've answered many of the questions in my opening remarks uh, cred că am răspuns la o serie de întrebări în uh, intervenția mea inițială, dar aș dori să grupez răspunsurile. În primul rând, în legătură cu fâșia Gaza. Recunoașteți faptul că în Gaza există la putere un regim care a ajuns la putere prin puci militari împotriva Fatahului, care oprimă societatea și fac o diferență foarte clară între 1.500.000 de palestinieni care trăiesc în fâșia Gaza și regimul la putere. E un regim violent, opresiv, care e împotriva păcii, care încalcă drepturile omului. Nimeni nu vorbește despre acest lucru. Și cred că aceasta este baza problemei uh, pentru care, domnule Casulides, nu vă pot da un răspuns dacă este o soluție politică la această blocadă. Cred că ar exista, ar trebui să creăm condițiile. Noi nu blocăm uh, Gaza doar așa ca să ne distrăm. Ar trebui să se întrunească condițiile pentru ca situația din jurul fâșiei Gaza să se schimbe. Nu numai blocada maritimă, ci și uh, toate uh, punctele de trecere, liberarea soldaților, un mecanism eficient care să pună capăt traficului uh, cu arme înspre Egipt. Totul figurează în rezoluțiile Consiliului de Securitate, doamnelor și domnilor. Problema este că nu e greu să se creeze aceste condiții